colleagues, it's a pleasure. Stimați colegi, îmi face mare plăcere să vă urez bun venit tuturor la reuniunea noastră extraordinară. În primul rând, adoptăm formal ordinea de zi. Aveți observații? Văd că nu. Deci se consideră adoptată ordinea de zi. Trecem direct la primul punct al acestei reuniuni extraordinare și urez bun venit cu această cale domnului Jerome Dijsselbloem, președintele Eurogrupului, la uh, dialogul cu noi în uh, anticiparea noului regulament 1175 din 2011. Aceste întruniri au un temei juridic. Aceste dialoguri economice între președintele Eurogrupului și Comisia Econ au loc la începutul și uh, fiecărui an și în toamnă, deci uh, asta, aceasta este reuniunea de primăvară. Deci, reuniunea de astăzi ne dă ocazia să dezbatem programul de lucru al Eurogrupului pentru prima jumătate anului 2017 fiecare program definește zonele principale pe care își va pune accentul Eurogrupul în anul curent. Eh, profităm de această ocazie pentru a salutăm eh, rezultatele Eurogrupului de luni, 20 martie, unde s-au discutat două puncte, evaluarea Eurogrupului și progresul în legătură cu a doua revizuire a eh, programului de ajustare macroeconomică din Grecia, și implementarea uh, proiectelor de planuri bugetare mm, pentru bugetul 2017. Conform uh, pachetului de două măsuri, aceste proiecte de plan bugetar trebuie examinate de Eurogrup înainte de aprobarea finală de către ECOFIN. Asta pentru a vă descrie contextul reuniunii noastre de astăzi. Cunoașteți regulile. Începem cu o declarație a președintelui Eurogrupului și după aceea urmează întrebări și răspunsuri cu membrii Econ, uh, sesiune de câte 5 minute. Nu prelungesc această procedură și îmi face mare plăcere să-i dau direct cuvântul președintelui Eurogrupului. Ieron, ai cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați membri, Vă mulțumesc că îmi dați voie să mă adresez dumneavoastră în acest uh, dialog uh, repetat. În primul rând voi pune accentul pe perspectiva economică și după aceea ce înseamnă acest lucru pentru munca Eurogrupului. În primul rând voi sublinia câteva evoluții pozitive. Ultima rundă de prevedere ale instituțiilor internaționale a confirmat că eh, zona euro intră în al patrulea an consecutiv de redresare economică cu creșterea econ- economică pozitivă care va continua dincolo de 2017. Există și alte semne, semnale pozitive, în special pe piața muncii, rata șomajului în zona euro va eh, rămâne pe, în scădere, eh, conform Eurostat, este la 9,6%, cea cel mai scăzută rată din 2009 încoace, dar încă prea mult. Acest trend descendent este încurajator, în special pentru că constatăm că creșterea are o bază din ce în ce mai largă. Se înregistrează cifre de creștere și uh, locuri de muncă în creștere în zona euro. Uh, alte dezechilibre fiscale și macroeconomice uh, se atenuează. Am văzut o serie de evenimente în 2016, dar zona euro s-a dovedit, dovedit rezistentă. Este un semnal clar că uh, reformele necesare și câteodată dificile uh, dau rezultate. Avem motive de optimism, însă nu putem să ne complacem indiferent de îmbunătățirile piețelor, există în continuare moștenirea crizelor care oprește dezvoltarea economică, ceea ce mă aduce la agenda strategiilor politice. Trebuie să ne asigurăm că creșterea va deveni mai inclusivă. Nu înseamnă că creșterea va fi va duce la mai multe locuri de muncă. Înseamnă înseamnă, înseamnă că trebuie să creștem competitivitatea, că pune, trebuie să punem mai mult accentul pe, creș- pe beneficii de competitivitate și nu doar pe scăderea costurilor. Răspunsul este același pentru toate statele membre. În primul rând, implementarea reformelor structurale pentru a um, demara capacitatea productivă pe care o are zona euro. Eh, reformele structurale fac ca piețele muncii și produselor să fie mai moderne. Avem nevoie și eh, de o redresare a eh, bilanțurilor pentru a face față datoriei din sectorul privat. Avem nevoie de mai multe, de un cadru mai eficient pentru insolvență. Comunicarea recentă a Comisiei în legătură cu rapoartele pe țară arată uh, progrese limitate în implicarea recomandărilor specifice pe țară. Acest progres limitat pe structur, reformele structurale este regretabil și ne arată că trebuie să trecem din ce în ce mai mult către repere comune. Eurogrupul explorează acest, uh, aceste aspecte într-o serie de uh, Uh, discuții tematice legate de creștere și locuri de muncă. Și am făcut acest lucru chiar uh, ieri la uh, reuniunea Eurogrupul, Eurogrupului. Să trec, trecem acum la rolul politicii fiscale. Eurogrupul a dezbătut poziția fiscală a zonei euro de mai multe ori, cel mai recent în decembrie, atunci când am discutat proiectul de buget pe proiectele de buget ale statelor membre pe 2017 conchis că uh, este uh, corect să avem un echilibru între uh, spațiul fiscal, între utilizarea spațiului fiscal pentru a consolida economia și să apărăm durabilitatea pe termen lung a finanțelor publice. Până la urmă, nivelurile de datorie publică sunt încă foarte mari și Trebuie ca bugetele naționale să uh, se adapteze acestui fapt. Trebuie să folosim cel mai mult, uh, cel mai optim flexibilitatea din reguli. Eurogrupul uh, va evalua constant situația. Vom reveni cu evaluarea de primăvară pentru a vedea care a fost, cum, cum, cum, cum continuă implementarea bugetelor. Este foarte important ca statele membre să își respecte angajamentele în aplicarea pactului fiscal pe care îl vom evalua și în uh, cele din urmă programul pentru Grecia. Instituțiile europene conlucrează cu autoritățile elene și cu FMI asupra unui pachet comprehensiv de reforme. Luna trecută am ajuns la o înțelegere comună că acestea vor, vor include măsuri direct, structurale directe pentru ca finanțele publice elene să devină mai robuste. Pre- vom avea și măsuri expansioniste structurale pentru a Uh, în cazul în care se vor depăși obiectivele primare de surplus. Reforma pieței de muncă este, uh, face parte din negocieri. Este vorba aici de echilibrarea modernizării economiei cu respectarea drepturilor sociale ale lucrătorilor conform bunelor practici europene. Între timp, partenerii din zona euro ale Greciei au, și-au respectat angajamentul de la sfârșitul anului mai, mai 2016 și au aprobat o serie de măsuri pentru datorii pe termen scurt pentru a reduce uh, dobânda uh, pe datoria publică a Greciei. Aceste măsuri sunt în proces de implementare. În ultimele zile, ieri am uh, hotărât să intensificăm discuțiile între instituții și autoritățile elene aici la Bruxelles pentru a rezolva problemele încă pendinte pentru a ajunge la soluții și a încheia toate temele încă deschise. Pentru ca pentru a purta o dezbatere mai politică la Eurogrup, sperăm în aprilie sau mai. Aceasta este ambiția pe care am convenit-o ieri și aceste convorbiri au loc chiar în acest moment. Mă opresc aici și uh, aștept întrebările dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru această prezentare scurtă care dă colegilor foarte multe oportunități de a se exprima. Dau cuvântul acum grupului PP lui Burkhard Balz. Mulțumesc, domnule președinte, domnule președinte al Eurogrupului. În primul rând, Sper că vă putem prezenta o varietate astăzi după ce ați terminat uh, campania electorală din statul dumneavoastră. Vă urez bun venit aici la comisia noastră. Două probleme vreau să ridic astăzi. Cartea albă legată de viitorul Uniunii Monetare Europene. În contextul aniversării de a 60 de ani a Tratatului de la Roma, Uniunea Europeană trece printr-un proces de reflexie. În acest context, aș dori să știu, să aflu de la președintele Eurogrupului, care este contribuția Eurogrupului la acest proces de, și în ceea ce privește vi, viitorul Uniunii Monetare Europene și care este opinia dumneavoastră în legătură cu reformele cele mai urgente în legătură cu guvernanța acestei uniuni monetare și dacă susțineți o președinție permanentă Eurogrupului și, pe lângă acest lucru, ce alte reforme ați propune pentru viitorul acestei uniuni monetare? Voi fi succint pentru a vă da mai mult timp pentru a răspunde la aceste întrebări. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc și vă mulțumesc pentru întrebări, domnule Balț. Cartea albă a Comisiei uh, era de, este de bun simț, prezintă o serie de scenarii care clarifică opțiunile actuale. Există și posibilitatea combinării acestor scenarii scenarii în care grupuri mici de state membre uh, își asumă un rol, rol de lider uh, și concentrează eforturile Uniunii asupra anumitor teme unde plus valoarea cooperării este foarte clară și se uh, pune mai puțin accent pe alte subiecte care pot fi tratate mai bine la nivel național. Această abordare a Comisiei mi se pare rațională și cred că este posibil să se și combine aceste scenarii. În mai, Comisia va elabora o, un document în legătură cu viitorul Uniunii Monetare Europene. O vom discuta la Eurogrup, bineînțeles, însă și la ECOFIN, pentru că știu că și statele care nu aparțin zonei euro Uh, sunt interesate în guvernanța viitoare a Uniunii Monetare și vor să rămână implicate. Eu am făcut parte din cei cinci președinți care au redactat raportul celor cinci președinți. Am făcut o distinție între diversele faze ale dezvoltării ulterioare ale Uniunii Monetare și vă reamintesc că în acest raport susțineam că redemararea procesului de convergență în Uniunea Monetară, monetară este esențială pentru pași mai mari în viitor. Pentru că pe timp de criză, uh, unul dintre subiecte a fost divergența uh, și um, faptul că a fost din ce în ce mai greu să acționăm împreună și să ne înaintăm împreună. Așadar, trebuie să apropiem statele între ele. Câteodată diferențele sunt politice și alte, alte ori sunt structurale și reale. Deci avem mult de lucru pentru a redemara acest proces de convergență. Însă, în primul rând, trebuie să terminăm și să consolidăm ceea ce avem. Vă dau ca exemplu Uniunea Bancară, care a fost pusă, care a fost înființată după criza bancară. Președinția olandeză ECOFIN a făcut o foaie de parcurs în legătură cu uh, reducerea riscurilor pentru a mutualiza riscurile în viitor și pentru a avea o bază mai solidă. Uniunea piețelor de capital este un alt domeniu unde consider că se pot face mai multe progrese. O serie de propuneri se află în discuție între Parlament și Consiliu, poate putem urgenta acest proces și atunci cred că putem să acționăm mai puternic pe agenda Uniunii Energetice, Uniunea Digitală. O serie de subiecte pot să fie tratate la nivel european, ceea ce ne va permite să facem următorul pas spre o uniune monetară mai aprofundată. Vă mulțumesc. Urmează socialiștii și democrații. Pervanș Beres. Plonger celle du coordinateur du PPE euh, dans le livre blanc de, de la Mulțumesc. În cartea albă a Comisiei sunt foarte mult de acord cu dumneavoastră. Domnul Juncker a făcut ce putea să facă, adică a interpelat statele membre Um, și a apelat la unitate. El a făcut acest lucru în perspectiva alegerilor care aveau, urmau să aibă loc, una dintre ele în țara dumneavoastră. Așa că doresc să vă întreb, cum vi se pare răspunsul pe care l-a dat pe care îl va da țara dumneavoastră acestei carte albe a domnului Juncker în perspectiva rezultatelor uh, din, de la alegerile din Olanda. Apoi, dumneavoastră ați fost coautor al raportului celor cinci președinți și nu cred că am citit la fel acest raport. Se puteau face foarte multe lucruri uh, în cadrul tratatului. Cred că vine un moment în care trebuie să ne punem întrebarea cum putem să recâștigăm timpul pierdut pentru a uh, instala mai bine lucrurile. Dumneavoastră a spus, cel puțin așa spune presa, um, că uh, pe baza experienței dumneavoastră um, în favoarea regândirii funcționării troicăi. Um, mă refer aici la un cadru al capacității bugetare. Așa că doresc să vă întreb, uh, să vă rog să vă spuneți părerea cu, pre, cu privire la uh, viziunea dumneavoastră asupra acestui uh, fond european monetar. Domnule președinte, aveți cuvântul. Mulțumesc. În cadrul tratatelor actuale avem, uh, cred că putem să facem mai multe și sunt de acord cu dumneavoastră în acest sens, trebuie să folosim opțiunile pe care le avem la dispoziție. Uh, una dintre ele este să lucrăm uh, la înființarea unui fond monetar european. Aceasta a fost părerea mea personală, nu este poziția Eurogrupului. Uh, pentru viitor, acest lucru ar fi de dorit. Având în vedere um, experiența de implementare în programe. Um, Cred că în viitor ar fi de dorit să avem instituții europene disponibile uh, cu toate munițiile și cu toată experiența de care dispun acestea pentru ca ele să pună în aplicare, să creeze uh, programe în țările care beneficiază de acestea. Și cred că uh, uh, MES, Mecanismul uh, European de Stabilitate, este uh, cel potrivit pentru uh, Uh, aceste măsuri. În ceea ce privește capacitatea fiscală, aici putem să facem mai multe în ceea ce uh, privește obiectivele pe care le poate atinge aceasta. Este un uh, instrument de investiții, este o capacitate tampon uh, împotriva șocurilor asimetrice, uh, este un instrument de stimulare și de sprijinire a țărilor care se află în uh, curs de reformă. Există foarte multe idei uh, cu privire la felul în care trebuie să fie folosită această capacitate. Oare să uh, o finanțăm din bugetul existent, ar trebui să existe fonduri noi, de unde vin acestea și așa mai departe. Există foarte multe întrebări politice la care trebuie să răspundem de asemenea. Cred că asta, după părerea mea, va veni într-o etapă ulterioară a Uniunii Monetare și trebuie să se încadreze în tratatele pe care le avem. În cadrul acestora trebuie să facem cât se poate de mult. Mulțumesc! Pervon și jumătate de minut ai. Atunci când transformați MES în fond monetar european, acceptați că trebuie ca, ca acest lucru să fie făcut în cadrul instituțiilor comunitare și că aceasta este transformarea cea mai importantă și aș dori din nou uh, să vă întreb uh, care este perspectiva țării dumneavoastră, având în vedere alegerile recente de acolo, uh, cu privire la uh, Carta Alba domnului Juncker. Pe măsură ce MES se va dezvolta, cred că în viitor ar trebui să fie să aibă un statut de instituție și să răspundă în fața Parlamentului European. Deci cred că în întregul proces de evoluție acesta este un pas logic. E o chestiune de principiu. Dar, din nou, este părerea mea. În al doilea rând, noul guvern uh, olandez. Eu sunt guvern interimar, după în momentul acesta. Guvern, eu sunt un ministru interimar, îmi cer scuze în momentul acesta și pot să vorbesc doar din această poziție. Nu știu cum va arăta noul guvern, nu știu care va fi bă, poziția acesteia cu privire la viitorul UE, deci nu pot să fac nicio predicție. Președintele, dar trebuie să ne concentrăm totuși pe capacitatea uh, invitatului nostru ca președinte al Eurogrupului. Domnul Marias, din partea ECR. Chirie Dijsselbloem. Domnule Dijsselbloem. De șapte ani, din 2010, Grecia a primit 240 de miliarde de euro ca împrumut. Ne-am fi așteptat să avem parte de creștere economică, însă în continuare avem milioane de oameni săraci și șomeri programul a eșuat pentru că banii aceștia practic s-au întors în buzunarele, buzunarele creditorilor. Eurogrupul cere și mai multe măsuri din partea Greciei, tă, tăieri de pensii, ă, de ă, venituri care nu sunt ă, impozabile și așa mai departe. Este un al treilea pachet acum în uh, discuții de 86 de Uh, miliarde, 19 din acestea nu au fost folosite pentru că 25 au fost uh, prevăzute pentru recatalizarea băncilor. Deci au fost folosite doar 4,5 miliarde de euro. Așadar, am o întrebare simplă. O sumă de 14 miliarde de euro ar putea fi acordată uh, pentru recapitalizarea serviciilor de asigurări sociale din Grecia, pentru că au avut foarte mult de suferit. Acești bani ar ajuta um, plasa noastră de siguranță, asigurările noastre sociale și nu ar mai fi nevoie să tăiem și mai mult pensiile, așa cum ați cerut dumneavoastră. În plus, acești bani ar însemna 500 de milioane în plus pe an pentru sistemul nostru de asigurări sociale. Pentru ceilalți bani rămași, am, din ceilalți bani rămași, am putea să folosim uh, 4,5 miliarde pentru a crea, crea un nou fond pentru uh, creditele neperformante? Acest lucru ar fi de ajutor pentru uh, debitori, pentru că ei nu-și mai, plăti, nu-și mai pot plăti acum datoria pentru că le-au scăzut veniturile. Asta ar însemna că băncile ar putea să facă mai bine față acestor credite neperformante. Aș dori răspunsuri concrete, vă rog frumos, la aceste întrebări simple. Mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Da, maximul de fonduri acordat Greciei nu a fost folosit și uh, sperăm să nu fie nevoie. Dumneavoastră ați întrebat, întrebat practic cum putem să folosim uh, banii aceștia, pentru că banii sunt disponibili. Vă dați seama că banii aceștia vor fi acordați Greciei în calitate de credit și va, se vor adăuga datoriei suverane care este deja mare. Deci, obiectivul nostru comun trebuie să fie implement, să implementăm acest program fără să folosim uh, chiar atâția bani. Deci, deci nu toți cei 86 de miliarde. Deci, principalul meu obiectiv ar fi să nu cheltuim, ar fi nu să cheltuim toți acești bani, ci să avem un program eficient, uh, folosind cât se poate de puțin din banii respectivi și să punem Grecia pe picioare astfel. În ceea ce privește asigurările sociale, de la întâlnirea Eurogrup din februarie am spus că trebuie să punem mai puțin accentul pe uh, austeritate și trebuie să vă spun că trebuie să uh, avem uh, parte de reforme mai profunde și trebuie, de exemplu, ca sistemul de pensii să fie mai sustenabil din punct de vedere financiar. Parte din acord uh, se referă deja la faptul că este nevoie de un sistem uh, mai bun de asigurări sociale pentru a completa sistemul de pensii. Pentru că cele două uh, depind una de cealaltă. Și aceasta este o parte a programului care se dezvoltă acum. În ceea ce privește creditele neperformante, recapitalizarea băncilor a avut loc la sfârșitul anului trecut. Câteva bănci au fost recapitalizate folosind într-adevăr mai puțin bani decât am fi prevăzut noi pentru, și aceasta a fost o veste bună pentru că investitorii privați erau deja pregătiți să investească în aceste bănci și să devină acționari. Așadar, am putut să recapitalizăm aceste bănci uh, care aveau deja probleme cu creditele neperformante cu ajutorul unor, unor fonduri private și aceasta este soluția pe care o preferăm. Aveți jumătate de minut, domnule Marias. Domnule Dijsselbloem. Având în vedere că acest pachet de 86 de miliarde nu este folosit, au rămas 25 de miliarde, deci practic am primit cu 25 de miliarde mai puțin. De ce impuneți în continuare aceste măsuri uh, în proporție de 100% sau 120% din ce s-a prevăzut? Ar trebui să fie implementate uh, cu 25% mai puțin, pentru că am primit cu un sfert mai puțin fonduri, nu? nu înțeleg argumentul dumneavoastră, nu are sens. Pentru că dumneavoastră ziceți că aveți dreptul la acești bani și trebuie să-i folosiți. Și eu spun că Grecia vrea să împrumute cât de puțin bani se poate, pentru că dacă nu, atunci se va agrava situația cu datoriile. Așadar, dacă putem să implementăm programul, dacă putem să punem economia Greciei pe picioare și n-am ajuns acolo încă, fără să folosim uh, acele 86 de miliarde în total, asta e bine pentru Grecia, domnul Marias, dar atunci trebuie să reduce și măsurile pe care le-ați cerut, tot cu 25%. Asta e logica. Președintele, notiția a expirat deja timpul. Uh, liberalii au acum cuvântul. Domnul Torvalds. Thank you, Chair. Well, I just... Mulțumesc, domnule președinte. Cred că mă voi situa de partea Greciei. Am avut uh, parte de foarte multe târguiri între diferitele organizații cu privire la cine are dreptate referitor la viitorul Greciei. Și cel mai mult ne-am târguit cu femei și cu comisia. Astăzi, dumneavoastră puteți să spuneți cine a avut dreptate și cine s-a înșelat ca să încheiem în sfârșit această discuție? Și a doua întrebare Ați spus și citez. Reformele care sunt pe, în curs de punere în aplicare. Este o formulare foarte ambiguă, după părerea mea. Când întrevedeți că ar fi uh, implementate aceste reforme? Când se vor termina de implementat? Sau este pentru dumneavoastră un fel de a spune că nu se întâmplă nimic, dar nu vă asumați responsabilitatea? Dacă doriți să evaluați programele pentru Grecia, trebuie să vă întoarceți în perioada precriză și să vedeți de unde au apărut toate aceste dezechilibre și care este situația, care era situația la începutul crizei în Grecia. Atunci când au apărut adevăratele uh, fișe bugetare, deficitul în Grecia era de minus 15 și datoria suverană era la începutul crizei uh, aproape 100%. Și asta era înainte de începerea tuturor acestor programe îngrozitoare, cum ziceți dumneavoastră. Deci, după cum știți, acum situația în Grecia este o consecință Uh, dacă spuneți dumneavoastră că programele sunt cele care au eșuat, uh, eu zic că ar trebui să vă uitați la ce s-a întâmplat de fapt. Uh, s-au făcut foarte multe și da, Grecia a avut de plătit un preț în termeni economici și sociali. Implementarea, implementarea a fost lentă, însă avem parte de progrese, iar acum bugetul arată mult mai bine. Deficitul era de minus 15, amintiți-vă însă au existat obstacole în, care, în calea reabilitării economice din cauza instabilității politice, nesiguranței, lipsa de încredere, pentru că oamenii și-au uh, scos banii din bănci chiar din țară. Deci, aici problema se pune să uh, continuăm cu reformele care s-au început. Procesul nu s-a încheiat, uh, pot să vă spun că poate nu se încheie acest proces pentru nicio țară, pentru că mereu trebuie să îți adaptezi felul în care îți funcționează economia și felul în care te administrezi. Așadar, efortul de reformă nu se termină niciodată, cu siguranță nu în Grecia, și va dura foarte mulți ani de construire de instituții, de consolidare a situației economice și a structurilor economice va dura mult până când Grecia va fi uh, din nou funcțională în mod de, de plin. Se poate cu siguranță. Da, guvernul Greciei face un efort uh, enorm și nu am fost cinic în această privință. Mulțumesc. Mai aveți un minut și 45 de secunde. Nu ați răspuns la întrebarea referitoare despre abordarea femeii și a comisiei referitoare la creșterea din Grecia. Um, it's, um, uh, this debate will, uh... Această dezbatere va tot continua, cred, între cele două instituții. FMI e mai pesimist, dacă pot să spun așa față de comisie. În primele trei trimestre ale anului trecut a existat din nou creștere. Acest lucru a arătat că comisia a avut dreptate și femeia a greșit. În al patrulea trimestru a dispărut creșterea și atunci comisia a greșit, femeia a avut dreptate e încă o, un traseu de recuperare foarte instabil. Cum spuneam, cel mai bine ar fi să se creeze stabilitate. Din punct de vedere politic, în termeni politici, politici să fie consolidată situația politică și să fie deschisă economia. Pentru toate acestea e nevoie de multă încredere și încrederea e încă foarte, foarte slabă. Mulțumim! Acum avem un vorbitor care își aniversează astăzi ziua de naștere. Dimitris, toate cele bune la mulți ani și domnule Dimitris Papadimolis, din partea GUE aveți cuvântul. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για ευχές. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc și pentru urările făcute. Sper că și domnul președinte al Eurogrup va avea un mesaj pozitiv pentru țara mea. Eu sunt de acord cu dumneavoastră și anume că implementarea sau ce ați decis ieri e foarte importantă, așa cum ați spus și dumneavoastră. Ați spus că există voință politică astfel încât să fie închisă cea de-a doua revizuire. Pentru că cât timp nu există această închidere, această încheiere, există insecuritate și sunt în continuare afectați cei mai vulnerabili în populație, pentru că aceștia așteaptă creștere să aibă un loc de muncă. Și apoi, și în comisie, în FMI, în Eurogrup, toate previziunile făcute sunt pozitive, așa că procesul ar trebui să fie accelerat. În introducerea dumneavoastră ați spus că una din chestiunile multe rămase încă deschise uh, și, bineînțeles, e important să discutăm despre subiectele cele mai importante aici la Bruxelles și să încercăm să găsim o soluție în următoarele zile și luni, însă chestiunea principală e cea în ceea ce privește negocierile colective. Ați spus că e important să fie pusă în aplicare și în Grecia cele mai bune practici europene și achiul comunitar. Așa că aș dori să vă întreb, la un grup înalt de experți, unde dumneavoastră sunteți cei care, cărora vi s-a cerut să faceți un raport. Un raport a fost făcut, se cerea ca negocierile colective să fie din nou folosite în Grecia și, și cele sectoriale. Așa că întrebarea mea pentru dumneavoastră personal, care e perspectiva dumneavoastră? Sunteți un uh, social-democrat din uh, Partidul Laborist al Olandei. Ce credeți dumneavoastră despre reinstaurarea negocierilor colective în Grecia? Ce părere aveți de aceste concluzii? Pentru că am auzit zvonuri că femeiul spune nu ne interesează, nici măcar nu înțelegem ce înseamnă aceste cele mai bune practici europene. Ce înseamnă negocierile colective? Și nu ne interesează concluziile acestui grup de experți. Atunci, care e părerea dumneavoastră despre această chestiune? În primul rând, uh, la mulți ani pentru ziua dumneavoastră. Apoi, ca social-democrat, eu sunt pentru negocierile colective și cred că, într-adevăr, există asemenea bune practici în Europa. Am căzut de acord cu Grecia în vara lui 2015 asupra următoarelor. Reformele de pe piața muncii care au fost puse în aplicare atunci să nu fie unele reversibile și că trebuie să existe grupuri de experți care să consilieze Grecia în ceea ce privește viitorul ei pe instituțiile care există pe piața muncii. Grupul de experți cred că a fost de acord că e într-adevăr nevoie de aceste negocieri tarifare comune și că acestea trebuie să fie din nou folosite în Grecia. Despre cum vor arăta se poate discuta. De exemplu, în unele țări există criterii privind reprezentarea în negocierile colective. Negocierile ar trebui să fie făcute de părțile reprezentative, se pot discuta asemenea criterii și cred că vor fi discutate cu instituțiile chiar acum, însă avizul grupului de experți a fost unul destul de clar pe acest subiect. Așa că haideți să vedem care va fi rezultatul. Da, vă, vă rog să vă folosiți timpul care v-a mai rămas. Există o diferență de opinie între femeii și cei care acordă împrumuturi în Uniunea Europeană. Și aici vorbesc despre măsurile pe termen mediu pentru îndatorare. Spuneți că pot fi implementate la sfârșitul programului, dar trebuie să se iau decizia asupra lor acum, astfel încât să fie mai ușor pentru femei în sesiunea de primăvară. Credeți că pe acest subiect Eurogrupul ar trebui să facă anumite concesii în fața femeii sau vă referați doar la negocierile colective când vorbeați de ideile fixe din femei? Am 10 secunde pentru un subiect foarte nou. Îmi va fi foarte greu să răspund. Măsurile pe termen mediu în ceea ce privește îndatorarea trebuie să fie implementate la sfârșitul programului cu două condiții. În primul rând ca programul să fie să fi fost încheiat cu succes că guvernul grecesc va pune în aplicare ce asupra la cea, la ceea ce s-a căzut de acord și apoi măsurile de care e nevoie, care vor fi evaluate în a doua parte a anului 2018, când vom vedea exact cum arată perspectivele. În acordul din mai anul trecut am subliniat o serie de măsuri pe care le-am putea face. Probabil și femeiul se va întoarce și va spune nu au fost destul de concrete, e nevoie de elemente mai specifice, haideți să vorbim despre ele, să vedem despre ce clarif- de ce clarificări ar fi nevoie. Însă important e că aceste măsuri pot să fie implementate la sfârșitul programului, adică la mijlocul 2018, la a doua jumătate a lui și apoi vom face această evaluare a MES. Dacă e nevoie de clarificări, angajamente mai clare, atunci vom avea această discuție cu femeiul în următoarele săptămâni și luni. Însă măsurile exacte vor uh, fi puse în aplicare doar în a doua jumătate a lui 2018. Ați primit un minut în plus pentru că a fost ziua dumneavoastră astăzi. Și acum, uh, domnul Urtasun din partea verzilor. Mulțumesc. Domnule președinte, trei lucruri. Aș continua cele spuse de domnul Papadimulis. Puteți să confirmați faptul că ați luat un angajament din partea dumneavoastră ca președinte Eurogrup că veți apăra propunerea de reintroducere a negocierilor colective, așa cum apar în concluziile grupului de experți și veți, veți ține cont de aceste concluzii ale grupului de experți. Noi considerăm că e foarte important. Veți apăra această poziție în, par, în fața femeii? E ceva concret la care vreau un răspuns răspuns. Apoi, ce ați mai discutat la Eurogrup despre sustenabilitatea pensiilor, dacă nu greșesc? În Grecia, în ultimii ani de reforme, în ceea ce privește piața muncii și pensiile, atunci situația e și mai grea. Aveam nevoie de patru lucrători înainte pentru un pensionar și acum avem nevoie de zece. Credeți că suntem pe calea cea bună astfel încât sistemul de pensii din Grecia să fie unul sustenabil, ținând cont de acest fapt, și apoi și pentru că vă doriți o etalonare a pensiilor în Europa. O A treia întrebare are de a face cu o declarație pe care ați făcut-o în Frankfurter Allgemeine Zeitung. Cred că a fost o declarație nefericită și care a creat scandal în anumite state membre. Spuneați că dumneavoastră considerați, vorbeați despre criză, că și vorbim despre relațiile între nord și sud, că cineva nu poate cheltui toți banii pe alcool și femei și apoi să ceară ajutor. Eu cred că e o declarație nefericită, probabil e amuzantă pentru dumneavoastră, însă eu nu cred că e așa și vreau să știu dacă aceasta este o primă declarație a dumneavoastră în funcție de candidat spre a noi funcția în care sunteți acum în cadrul Eurogrup. În ceea ce privește negocierile colective, poziția mea e clară și femeiul o cunoaște. Discuții pentru a ajunge la un acord politic de plin pe un pachet politic au loc între Grecia și instituții. Așa sunt ierarhizate lucrurile. Vor avea un pachet complet care va include și reforma pensiilor, reformele pe piața muncii și toate trebuie să fie foarte puternice, astfel încât să fie consolidată încrederea în Eurogrup și și în instituții, inclusiv pentru femei. Și și negocierile colective vor face parte din acestea. Însă, opinia mea personală e una clară. Sustenabilitatea pensiilor. Sistemul de pensii nu este sustenabil, dar bineînțeles aveți dreptate. Dacă economia se îmbunătățește și numărul de muncitori se îmbunătățește, atunci se îmbunătățește și sustenabilitatea. Însă, pe termen lung, faptul că sistemul de pensii pune presiune atât de mare asupra finanțelor publice continuă să reziste. Și astfel nu avem o situație sustenabilă nici din punct de vedere economic și nici din punct de vedere al finanțelor publice și sustenabilității acestora. În al treilea rând, observația mea vreau să fie foarte, a fost să fie foarte clar ce înseamnă solidaritatea pentru mine. Sunt social-democrat, așa că eu prețuiesc foarte mult principiul solidarității în societate, în Europa. Însă întotdeauna trebuie să vină la oaltă cu angajamente și eforturi de a face tot ce ne stă în putință, tot ce poate să facă un individ sau o țară, astfel încât să își consolideze propria poziție și în termeni socioeconomici. Așa că trebuie să ne asumăm responsabilitățile, de exemplu să respect respectăm cadrul fiscal asupra căruia s-a căzut de acord, să se facă toate eforturile de care e nevoie pentru consolidarea economiei, adică să se facă reforme atunci când e necesar, să se facă ajustări economice, astfel încât să ne asigurăm că suntem cât de puternici putem. Dacă toate acestea sunt făcute și se asumă toate aceste responsabilități, atunci eu cred că solidaritatea e cea necesară și trebuie să fie întotdeauna disponibilă. Acesta e argumentul pe care l-am ilustrat în interviu știu și aceasta este poziția mea. 50 de secunde. Nu, dar v-aș cerut scuze implicit pentru faptul că ați spus că Sudul cheltuie banii pe femei și pe alcool. V-aș cerut scuze pentru acest fapt? Nu și nu asta am spus. Chiar m-a uimit acest fapt. Citez declarația dumneavoastră. Nu, chiar m-a uimit faptul că în presa spaniolă cuvintele mele au fost transpuse astfel. Eu am spus foarte clar că solidaritatea înseamnă angajamente și responsabilități puternice, că dacă nu, solidaritatea nu va rezista. Și atunci nu va putea exista sprijin public pentru solidaritate, dacă nu există și angajamente și responsabilități din toate părțile. Am 10 secunde să citesc declarația dumneavoastră. Nu se pot cheltui toți banii pe alcool și femei și apoi să se ceară ajutor. Vorbim despre zona euro. Asta ați spus. Vă cereți scuze? Nu. Nu, și nu trebuie să îmi citiți declarația pentru că eu o cunosc foarte bine. Am rostit-o cu această gură, așa că nu trebuie să îmi citiți. Trebuie să înțelegeți că dacă Vă doriți să existe sprijin politic și public în zona euro, în Uniunea Europeană, în orice societate pentru solidaritate, atunci întotdeauna trebuie să vorbim și de angajamente și eforturi. Ce trebuie să facă toată lumea astfel încât să fie menținută solidaritatea? Puteți să dați din cap, dar așa trebuie să funcționeze solidaritatea. Președintele, v-ați consumat cele 5 minute. Acum are cuvântul domnul Anemans din partea NF. Mulțumesc, domnule președinte. Știu că președinția Eurogrup nu se decide la nivel democratic, nu se discută în Parlament, însă m-aș întoarce la extinderea mandatului dumneavoastră. În presa din țările de jos a spus că Eurogrupul a decis să extindă mandatul dumneavoastră pe timpul cât sunteți ministrul de finanțe. Să înțelegem că Eurogrupul consideră că președintele Eurogrup trebuie să fie un ministru de finanțe și că nu veți, vă, vă veți putea continua mandatul când nu vă veți mai afla în această funcție. Și apoi, tot în presa din țările de jos, se mai spunea că unul din argumentele pentru extinderea mandatului dumneavoastră este acela că dumneavoastră veți putea să continuați să conduceți uh, discuțiile dificile în ceea ce privește programul pentru Grecia. Nu ar fi fost mai bine dacă dumneavoastră, ca social-democrat, v-ați fi dat seama că politica dumneavoastră de austeritate pe care o faceți la nivel european a însemnat pentru partidul dumneavoastră și pentru alte partide social-democratice, cel puțin pentru cel din Grecia, în mod ironic, a însemnat următoarele. Europa își pierd, pierdem sprijin în Europa pentru așa ceva. Nu ar fi trebuit să trageți, trageți niște învățăminte aici și să lăsați loc unei noi președinții care probabil ar putea să abordeze problemele Grecilei într-un alt fel? Mulțumesc. Prima întrebare a fost dacă Eurogrupul a luat o decizie în legătură cu mandatul meu. Nu s-a întâmplat așa. Mandatul meu este până în ianuarie anul viitor și în mod sigur cât în timp sunt ministru de finanțe în țările de jos, nu există dezbatere în Eurogrup dacă pot sau trebuie să fiu președinte. În viitor depinde de miniștrii din Eurogrup. În al doilea rând, în ceea ce privește programul ELEN, concluzia dumneavoastră poate să fie că rezultatul alegerilor din țările de jos arată într-o direcție diferită uh, a, Uh, prudenței fiscale, eu am altă părere. Eu cred că rezultatul alegerilor olandeze și probabil următorul guvern olandez va fi chiar și mai strict pe aceste probleme. Dar să așteptăm să vedem. Da, mai aveți în, încă un două minute și jumătate. Ceea ce am spus a fost că politicile draconiene aplicate de un uh, partid social-democrat a făcut să fie foarte clar că acest partid social-democrat a plătit un preț. Și acest, același lucru s-a întâmplat în Grecia. De, de aceea s-ar fi putut să fie mai bine ca această politică să nu fie în mâinile dumneavoastră. Nu, pot să răspund. A, pentru analiza dumneavoastră, aceasta este incorrectă, pentru că stânga, din păcate, a pierdut în total și în al doilea rând, depinde de miniștrii Eurogrupului să arate dacă consideră că președinția Eurogrupului este în continuare în mâinile bune. Deci poziția nu s-a schimbat. Fac și eu o observație. Aici discutăm cu președintele Eurogrupului și ar trebui să ne concentrăm pe acest aspect. Dacă vreți să discutați despre alegerile din țările de jos, puteți să o faceți acolo unde se discută alegerile din țările de jos. Însă acest loc nu este aici deocamdată. David Coburn din partea FDD. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Dijsselbloem, sunt sigur că aveți o relație apropiată de lucru cu Mario Draghi și BCE. Probabil discutați foarte des cu el. Așadar, V-aș ruga să-i spuneți că este foarte important să răspundă la întrebările parlamentare. Eu și alți colegi din alte partide am pus o serie de întrebări legate de potențialul conflict de interes între rolul său ca președinte al BCE și uh, deciziile sale anterioare ca guvernator al Băncii Italiei. L-am întrebat în persoană în comisie și în scris anul trecut, iar acum, mai mult de trei luni mai târziu, în continuare nu avem niciun răspuns. Într-un, în eventualitatea unui colaps bancar al uh, Italiei, perioada sa ca guvernator al băncii italiene ar submina încrederea în ceea ce privește comunicarea între uh, băncile naționale și cele centrale. centrale. Dacă eliminăm uh, aceste teorii conspiraționiste, este totuși în interesul uh, guvernanței financiare a zonei euro, Dore, doresc să-i reamintiți, domnului președinte Draghi, că este foarte important să răspundă la aceste întrebări în mod corect. Și este îngrijorător pentru că schimbările recente din uh, regulile de procedură permit din ce în ce mai multe înțelegeri uh, în spatele ușilor închise. Oare asta devine norma pentru viitorul Uniunii? Eu nu știu nimic despre aceste chestiuni și sunt sigur că nu, trebuie, nu aveți nevoie de mine pentru a-i transmite un mesaj lui Mario Draghi. Sunt sigur că Parlamentul are modalități. El vine în comisia noastră, în mod repetat. Da, și nu a răspuns la aceste întrebări, de aceea îl, îl rog pe domnul Dijsselbloem să îi, îl roage să răspundă. Este foarte îngrijorător. Uh, avem nevoie de asemenea răspunsuri. Nu, nu are rost ca noi să stăm aici să punem întrebări parlamentare dacă nu primim niciun răspuns. Și Uniunea Europeană, cu aceste noi reguli și regulamente, pare să se îndrepte spre decizii secrete și nu cu uh, examinare parlamentară. Noi, Regatul Unit, plecăm, dar nu vrem să lăsăm o catastrofă în urma noastră. Așadar, Da, avem reguli clare în legătură cu întrebările adresate președintelui BCE. Aceste întrebări trebuie să treacă prin președinție, prin birou. Și după aceea primim răspunsurile în timpul util și avem și uh, întrevederi cu președintele Consiliului European pentru Risc Sistemic și cu alții pentru a apăra drepturile democratice ale tuturor. Deci suntem de acord că nu suntem de acord în, pentru moment. Aștept cu nerăbdare acest moment, da. Dacă vă stingeți microfonul, vă rog, pentru că suntem transmiți pe internet. Trec acum la limba mea maternă pentru că urmez conform uh, listei vorbitorilor. Domnule președinte al Eurogrupului, vă mulțumesc pentru comentariile făcute. Aș vorbi de un subiect care s-a bucurat de atenție multă în ultimul timp și și ieri a intervenit, uh, era pe ordinea de zi la Eurogrup și anume în ceea ce privește planurile bugetare ale statelor membre, mai ales în ceea ce privește pactul de stabilitate și creștere. Dumneavoastră ați spus că pentru prima dată în toate statele membre pentru uh, a, ultima perioadă există o creștere economică, adică mediul economic e destul de bun, înseamnă că că dacă am interpretat bine pactul de stabilitate și creștere, atunci avem acum un surplus. Și cred că putem să ne înarmăm pentru vremuri grele. Comisia, în ceea ce privește proiectele de bugete naționale, a spus că cinci state membre uh, Uh, sunt în această situație sunt cele care și-au îndeplinit obligațiile în ceea ce privește obligațiile de sub pactul de creștere și stabilitate. Apoi, ce părere aveți dumneavoastră despre comportamentul Comisiei în ceea ce privește situația fiscală în largul ei, în zona euro și cum, ce se întâmplă cu ea? Vă doriți să fie mai, uh, mai bine și mai stricte regulile în ceea ce privește pactul de creștere și stabilitate. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, dar într-adevăr am evaluat uh, interpretarea planurilor bugetare în statele membre și aveți dreptate. Cinci sunt conforme, punct. Și din memorie, cred că șapte în mare sunt conforme și cred că încă alte uh, 6-7 sunt uh, în risc de nonconformitate. Deci aceste state au fost rugate să implementeze măsuri suplimentare. Situația din aceste diverse state variază. Unele sunt încă în procesul de a pregăti măsuri uh, Uh, suplimentare, unele sunt încă în discuții cu comisia, uneori metodologia sau datele sunt în dezacord cu comisia, procesul este în curs, unele state au solicitat flexibilitate în ceea ce privește investițiile sau uh, reformele structurale, etc. Deci am spus la Eurogrup că în luna mai, pe baza prognozei de primăvară, vom reveni îndemnând statele care sunt supuse riscului să implementeze măsuri suplimentare. Unele state deja s-au angajat să o facă. Nu cred că calea înainte este de a calcula. Sunt câteva state cu surplus, altele cu deficituri, acestea se echilibrează. Nu, aceasta este abordarea din pactul de stabilitate și creștere. Examinăm uh, poziția fiscală pentru Uniunea Europeană în totalitatea sa, însă există divergențe majore și fiecare stat membru trebuie să își atingă obiectivele pe termen mediu. În iunie vreau să discutăm la Eurogrup problema datoriei suverane, pentru că acesta este factorul cheie din viitor. Sunt foarte multe incertitudini în economiile internaționale legate de Europa, așadar nu putem să ne asigurăm că această perioadă de creștere care devine care se consolidează, va continua. Deci avem nevoie de o capacitate eh, de tam, cam, tampon în Uh, pentru a face față problemelor din viitor. Așadar, care înainte este ca statele să încerce să își scadă treptat uh, datoria suverană pentru ca în caz de probleme să existe uh, o capacitate de rezervă. Uh, sperăm că în perioada următoare vom putea să facem uh, mai puțin în domeniul fiscal pentru a face față șocurile, șocurilor și prin politica monetară. Așadar, așteptăm o normalizare a politicii monetare împreună cu o reducere gradată a datoriei suverane, crucial pentru a absorbi șocurile economice ale viitorului. Bun, Urmează Udo Bulman din partea socialiștilor și democraților. Deja am crezut că este un cadou care mi-a fost acordat mie, dar putem să rămânem la aceeași limbă maternă, dacă nu vă deranjează. Bă. Domnule președinte al Eurogrup, vorbesc din nou despre Grecia, nu pentru că vreau să vă necăjez sau pe colegii din Grecia, ci pentru că am impresia că după șapte ani sau opt ani de când ne ocupăm de problema legată de economia grecească, nu am reușit să o rezolvăm sau nu reușim să găsim calea de ieșire. Și e o problemă de interpretare nu doar pentru Grecia, ci pentru ecul Eurogrup, pentru întreaga Uniune Europeană. Vecinul nostru mai, vecinii noștri, mai ales blocurile mari economice cu care colaborăm, dar și cu care ne aflăm în concurență. Cred că e timpul să nu mai avem acest uh, semnal de slăbiciune politică. Avem o problemă cu care ne tot ocupăm de atât de mult timp, ne tot învârtim în jurul ei. De la începutul anului 2017, 4 miliarde de euro au fost uh, dați băncilor. Domnule președinte, dumneavoastră ne vorbiți de nesiguranță, de încredere politică, de angajamentele de care e nevoie, de eforturi, bineînțeles e nevoie de toate acestea. Dar ce ați spune dumneavoastră? Faptul că lipsește încrederea a dus la faptul că acești bani au ajuns în guvernul uh, grecesc sau Poate ați dori să analizați mai bine ce se întâmplă cu politica Eurogrupului și cu țările donatoare și respectarea termenelor, dacă vor primi și ele un răspuns sau vor fi tot dezamăgite. Câteodată avem impresia că nu există cadrul economic necesar sau că nu acesta ar fi de vină, ci pur și simplu ține de fi, miniștri de finanțe care hotărăsc până la urmă uh, ce se va face până la sfârșit. Ați uh, merge un pas mai departe și ați răspunde la întrebări legate de piața de muncă. Am vorbit cu experți de pe piața muncii, ei nu s-au interesat de rezultatele dumneavoastră. Nici comisia, nici uh, în cadrul Eurogrup nu au discutat destul acest aspect. Și mă întreb ce veți face concret cu negocierile. Veți uh, merge atât de departe încât să spuneți că dacă guvernul grecesc face ceea trebuie să facă, și reușește să pună în aplicare ce trebuie să se pună în aplicare, atunci uh, va depinde de guvernul grecesc ce fel de programe vor folosi. Reformele structurale sunt importante pentru politice, politică, însă nu ne aflăm în situația unui protectorat. Cam acestea ar fi întrebările mele pentru președintele Eurogrupului. Thank you. Vă mulțumesc. Pe scurt, problema este Uh, că lucrurile durează și se prelungesc, ceea ce afectează și încrederea. V-ați referit la uh, fondurile deja implicate, însă uh, este vorba și de Eurogrup și de partenerii Eurozonei. Și mă preocupă și pe mine că această evaluare durează atât de mult. Uh, o parte din creșterea constatată în primele trei trimestre din anul trecut începe să dispară acum și câteva dintre uh, venituri deja încep să plece, ceea ce mă îngrijorează și de aceea am încercat să uh, fiu util în februarie și în ultimele zile pentru a urgenta acest proces pentru a-i determina pe oameni să uh, discute problemele cheie, să vedem de ce ne-am împotmolit și cum putem să urgentăm lucrurile. Consecința este că acum instituțiile și guvernul elen sunt aici la Bruxelles încercând să găsească o soluție și o cale înainte pe aceste probleme cheie. Deci, după aceea, instituțiile vor reveni la Atena pentru a uh, finaliza evaluarea, pentru că aici uh, viteza este cheie și să avem rezultate. Acum, dacă am uh, folosit opinia experților în legătură cu reforma pieței muncii, toate aceste discuții au avut loc între instituții și guvernul elen Uh, Eurogrupul nu discută uh, reformele pe piața muncii, însă eu am uh, discutat personal cu Organizația Mondială a Muncii, care a dat cele mai multe opinii și avize în grupul de experți, m-au informat în legătură cu felul cum văd ei lucrurile și care ar fi drumul înainte. Eh, am vorbit cu Organizația Mondială a Muncii, iau în serios, însă trebuie să existe un pachet eh, global între Grecia și instituții. Și sper că acest pachet va putea fi finalizat cât mai curând și să fie adus în fața Eurogrupului. Vă mulțumesc. Din partea EPP, Gabriel Mato. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aveam prevăzută o întrebare în legătură cu mizele politice, însă după interviul publicat într-un germ, într-o publicație germană, și vă spun că v-ați pierdut o mare oportunitate. Ar fi fost foarte, util, foarte ușor să vă cereți scuze pentru aceste declarații perfect inacceptabile. Nu ați făcut-o și invocând solidaritatea ați încercat să acoperiți o vulgaritate, o insultă și un macism uh, flagrant. Vă surprinde că a apărut în pre- presa spaniolă? Spuneți foarte clar că Frankfurter Allgemeine Zeitung minte. Dacă nu, aceștia mint, înseamnă că minteți dumneavoastră. Mințiți dumneavoastră. Ați pierdut neutralitatea necesară de care aveți nevoie ca președinte al, al Eurogrupului, care neutralitatea datorată tuturor. Așadar, credeți acum că puteți să continuați să reprezentați toate statele Eurogrup în calitate de președinte? Vă mulțumesc. Este interesant că atunci când vorbești despre solidaritate, imediat apare un conflict între regiunile din zona euro. Eu nu văd așa lucrurile. Atunci când vorbesc despre ceea ce am convenit ca reguli și cadre, când vorbesc despre luarea în serios, eu cred că toți trebuie să facem acest lucru. Întreaga idee că Eurogrupul este divizat între nord și sud este o mare greșeală. Nu așa discutăm la Eurogrup. Atunci când discutăm despre importanța acordurilor și regulilor și a faptului că trebuie să le luăm în serios, aceasta ne privește pe toți când vorbim despre proiectele bugetare și statele care uh, riscă să devieze. Dacă vă uitați la listă, nu este vorba de statele din Sud, acestea vin de peste tot. Deci acest concept că atunci când uh, sunt uh, Uh, strict sau când vorbesc despre angajamentele noastre comune și să le luăm în serios, întotdeauna se presupune că este un atac asupra statelor sudice. sudice. Este o greșeală. You come back? Vreți să răspundeți? Mulțumesc. Nu spun că a fost un atac către Sud, eu spun altceva. Atunci când se vorbește despre solidaritate, nu există niciun fel de conflict. Însă dumneavoastră nu ați vorbit de solidaritate. Ați spus că sunt unii, unii care sunt solidari și alții cheltuiesc banii pe femei și băutură. Asta nu este solidaritate, este o vulgaritate, o impertinență, este un macism, este total inacceptabil din partea unei președinte al Eurogrupului. Pentru că dacă vorbim în Eurogrup, se vorbește despre multe lucruri foarte bune. Însă președintele Eurogrupului astăzi și-a pierdut, dacă nu toată credibilitatea, uh, a pierdut neutralitatea. Și asta nu putem să uh, acceptăm. Vă mulțumesc. Well, I, uh, I differ uh, of opinion. Nu sunt de acord. Ca președinte al Eurogrupului, știu și cred că știți și dumneavoastră că singurul mod de a progresa pentru zona euro și pentru țările Uniunii Europene este să construiască asupra bazei pe care am construit-o împreună uh, Uh, și mecanismul, este un, mecanismul de uh, stabilitate este unul solidar și pentru a putea să consolidăm aceste mecanisme și pentru a putea consolida ce am construit deja, trebuie să ne respectăm angajamentele. Și asta nu ține doar de o țară sau de o parte a zonei euro, ci de toată lumea și în calitate de președinte al Eurogrupului, asta este, asta este mesajul pe care îl transmit tuturor omologilor mei. Atunci când discutăm despre dezechilibre macroeconomice și așa mai departe, mă adresez tuturor miniștrilor de finanțe și le spun, uite, trebuie să respectăm angajamentele, pentru că astăzi, ast- dacă nu, ast- nu trebuie să vă surprindă dacă acest lucru ne slăbește poziția. Deci trebuie să ne asumăm cu toții responsabilitatea să ne Uh, consolidăm uh, angajamentele. Nu vă simțiți jigniți pentru că nu am atacat nicio țară sau un grup de țări. Și țările de jos au eșuat acum câțiva ani în a se conforma angajamentelor convenite și a trebuit să facă mai mult. Și asta e valabil pentru toată lumea. Gabriel, îți au expirat cele 5 minute. Da. No, no. Acum ați pierdut o a treia ocazie de a vă cere scuze. Paul Tang urmează. Da, v-am văzut și pe urmă nu v-am mai văzut. Îmi cer scuze. O să vorbesc în uh, olandeză. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Îmi cer scuze că m-am mutat de la locul meu. Încercam să fac o legătură între diferitele puncte. O să discut însă un subiect cât se poate de diferit. Uh, piețele de capital și Unilever. În uh, raportul celor cinci președinți uh, se spune că Uniunea Piețelor de Capital poate să contribuie la stabilitatea zonei euro. Dumneavoastră ați vorbit despre tentativele de preluare a Unilever și ați spus că Unilever trebuie să se protejeze pentru că um, această companie să încearcă să se asigure că are o perspectivă pe termen lung și o reală legătură cu acționarii și să facă față și provocărilor presupuse de uh, schimbările climatice. După părerea dumneavoastră, Uniunea Piețelor de Capital trebuie să fie ancorată în uh, reguli mai clare în ceea ce privește achizițiile și fuziunile? Lucru care uh, ar avea următorul rezultat. Dacă companiile se concentrează doar pe uh, profitul pe termen scurt, atunci solid, soliditatea Uniunii este pusă în discuție. Uniunea pieselor de capital trebuie să se asigure că există metode mai bune de finanțare pentru companiile noastre și astfel acestea vor deveni mai puțin dependente de bănci. Asta nu înseamnă că acest capitalism al acționarilor trebuie să devină um, o abor- să aibă o abordare nestăvilită, nereglementată. Uh, în ceea ce privește companiile europene, trebuie să discutăm acest lucru la nivel european. Ele trebuie să se poată proteja dacă um, ele poate, trebuie să-și pot, poată proteja uh, acționarii în caz că există o preluare ostilă um, sau dacă dețin uh, și sunt uh, uh, atacate valorii strategice ale companiilor sau țărilor respective. Uh, Dumneavoastră aveți comisii specializate care analizează acest fel de preluări ostile Uh, și uh, există metode de a proteja companiile împotriva acestor preluări. Deci, uh, cred că există argumente să analizăm această problemă, să o discutăm la nivel european, la nivel comun. Suntem o piață unică, la urma urmei, deci orice inițiativă din partea Comisiei în acest sens e binevenită. În țările de jos, acum ne gândim la o legislație suplimentară pentru protejarea corporațiilor dacă este vorba despre interese strategice, fie de natură uh, de securitate, fie de natură economică. Și uh, trebuie să protejăm companiile dacă aceste interese uh, sunt puse în pericol. Deci, da, cu siguranță putem să luăm inițiativă, poate să ia inițiativă Comisia. Paul, mai ai un minut și jumătate. Poate că e mai bine să vorbesc în engleză. Așteptați, a spus, o inițiativă din partea Comisiei, poate și Eurogrupul sau Consiliul Ecofin să se ocupe de așa ceva, pentru că nu doar țările de jos uh, uh, au asemenea măsuri și alte țări se gândesc la legislație de a proteja companiile împotriva preluărilor ostile și împotriva acestei tendințe înspre profitul pe termen scurt. Uh, de asemenea, există și anumite preocupări referitoare la China. De ce nu preia Eurogrupul inițiativa dacă tot uh, are posibilitatea să o facă? Din câte am înțeles, Comisia deja lucrează la propuneri pe această temă. Uh, s-ar putea să fie chiar pe agenda unui alt consiliu, nu ECOFIN, iar în țările de jos um, aceste lucruri intră în uh, portofoliul uh, Ministrului Economiei. Comisia, după cum am spus, are deja o inițiativă în lucru. Și nu vom vorbi despre ea la Econ, spune președintele, uh, ci în uh, AFET. Uh, domnul Fandeclare. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu voi vorbi în olandeză, în neerlandeză. Buletinul uh, BCE, publicat ieri, a vorbit despre lipsa de reforme structurale în statele membre, în ciuda politicii monetare uh, țintite. Într-un raport anterior, BCE a mai subliniat nevoia de a avea o procedură care să contracareze dezechilibrele macroeconomice, inclusiv cu o ramură de corecții. Însă mie mi se pare că lipsește ceva din această procedură, o structură de stimulente pe care, o poate, o, pe care ar putea o folosi Comisia. Dumneavoastră sunteți președintele Eurogrupului de câțiva ani. După părerea dumneavoastră, cum poate această procedură să fie făcută mai eficientă? Cred că voința politică nu e suficientă. În al doilea rând, uh, cum poate presiunea paritară să-și facă efectul în Eurogrup? Etalonarea a dus la rezultate concrete în statele membre. Considerați că Eurogrupul poate să joace un rol în promovarea reformelor structurale? Da, mulțumesc pentru întrebare. Cred că avem uh, mai multe posibilități de a pune presiune. În primul rând, Comisia trebuie să-și folosească toate instrumentele pe care le are la dispoziție pentru a presa statele membre. Și în ceea ce privește planurile bugetare și reformele structurale. În al doilea rând, da, presiunea paritară ar putea să funcționeze, nu neapărat în sens negativ, ci și în sens pozitiv – noi chiar uh, am uh, uh, lucrat la o comutare a impozitului pe salariu în uh, zona euro, în cadrul eurogrupului, um, pentru că um, acesta uh, este un obstacol în extinderea pieței muncii. În ultimii ani, câteva țări au făcut astfel de reforme fiscale, mai ales în ceea ce privește salariile mici. Astfel, cred că putem face ceva împreună pentru că este nevoie de reforme structurale în toate țările. Și cred că acest efort în calea pentru reformă trebuie să fie consolidat. Economia este pe calea cea bună, deci ar fi mai ușor să facem reforme acum, însă din punct de vedere politic uh, nu funcționează lucrurile așa. Se pare că pe măsură ce ne îndepărtăm de criză, voința politică de a face reforme scade, din nefericire. Da, aveți două minute. Mi-a mai rămas timp, deci o să vă adresez o nouă întrebare. Ați vorbit despre combinația de diferite scenarii și despre cele mai bune opțiuni. Veți discuta și despre valoarea adăugată reală în anumite opțiuni? Veți vorbi și despre competențele care vor fi redate statele membre? Aveți exemple concrete în acest sens? Da, și am uh, păreri foarte ferme în acest sens. Eu sunt aici în calitate de președinte al Eurogrupului, da, însă, așa că un astfel de răspuns ar depăși mandatul meu. Sunteți mulțumiți de răspuns? Mulțumit de răspuns? Mai aveți un minut, să știți. Ultimul vorbitor este domnul Costas Mavrides, înainte să ajungem la intervențiile spontane. Voi vorbi și eu în uh, limba mea maternă. Domnule Dijsselbloem, acum o lună am primit raportul Comisiei cu privire la dezechilibrele macroeconomice. În acesta scrie că Bulgaria, Franța, Croația, Portugalia și Cipru se confruntă cu dezechilibre economice excesive. Este, ieri și astăzi am citit articole în presă referitoare la explicațiile din timpul reuniunii Eurogrupului și au fost menționate mai multe țări. Și din partea acestor țări au fost date explicații care um, dovedesc că Comisia s-a înșelat. Deci cine are dreptate până la urmă? Comisia sau Eurogrupul? De unde apar aceste discrepanțe? În al doilea rând, referitor la Grecia, domnul Bulman și alți colegi au vorbit despre problemele generate de lipsa de stabilitate. Noi avem mitul hidrei în mitologia greacă. Atunci când îi se taie hidrei un cap, îi cresc două la loc. Ați vorbit despre măsuri structurale, reforme ale pieței muncii. Se vorbește foarte des despre aceste concepte. Cine vine cu ideile? Cine vine cu problem, uh, propunerile? Considerați că dumneavoastră sunteți acela care trebuie să facă acest lucru? În primul rând, referitor la discuția pe care am avut-o în cadrul Eurogrupului, noi am discutat despre mm, uh, planurile bugetare. În cazul acesta, Comisia a spus că șapte țări uh, se află în risc de, a, de neconformitate cu aceste proiecte de plan bugetar și noi am fost de acord. Situația aceasta nu s-a schimbat, așa că probabil a apărut o neînțelegere, pentru că dumneavoastră ați vorbit despre dezechilibre economice excesive. Nu am discutat despre acest lucru la reuniunea Eurogrupului de ieri, iar țările pe care le-ați menționat uh, nu ne-au oferit niciun fel de argument că se înșală comisia, așadar comisia are dreptate. Acesta este răspunsul meu la prima întrebare. În al doilea rând, în ceea ce privește reformele structurale care sunt încă necesare în Grecia, aveți dreptate, acestea sunt temele discutate uh, de foarte multă vreme, s-au luat măsuri, s-au făcut ajustări fiscale, însă, în retrospectivă, Cred că trebuie să ne dăm seama de eforturile pe care le-au fă- le făcut guvernele elene, mai ales uh, în domeniul fiscal. Așa că aș spune că în domeniul acesta uh, mare parte din muncă a fost deja făcută. Acum uh, trebuie să menținem o politică fiscală prudentă, însă nu cred că mai este nevoie de ajustări. Este nevoie, în schimb, să se facă ajustări în funcționarea sistemului de pensii, a pieței muncii, în ceea ce privește eficacitatea sistemului fiscal și așa mai departe. Este necesar acest lucru din punct de vedere economic și este nevoie și din punctul de vedere al sustenabilității, durabilității pe termen lung a economiei grecești. Așadar, pașii aceștia ă, trebuie să fie făcuți uh, și cred că suntem de acord că dacă se vor face aceste reforme, atunci presiunea bugetară va fi mai scăzută. Cred că tăierile bugetare ar trebui să fie uh, istorie, de acum uh, trebuie să păstrăm un buget sănătos și să ne concentrăm mai mult pe uh, funcționarea economiei și pe o durabilitate mai mare a uh, economiei. Mai aveți 15 secunde, vă rog. Da, foarte repede. Ceva complet diferit. Autoritatea Bancară Europeană a propus să stabilim acele bănci rele. Ce părere aveți despre acest fapt? Aceasta a fost și observația mea. Vreți să răspundeți pe scurt? Mai avem patru doritori și trebuie să ne încadrăm și în timp. Această propunere făcută de Autoritatea Bancară Europeană m-a uimit, pentru că ar fi nevoie de fonduri foarte consistente. Și de unde ar veni aceste fonduri? Dacă există această propunere de o nouă uh, propunere de salvare a băncilor, eu m-aș opune la ea pentru că avem deja toate aceste dispoziții în Uniunea Bancară. Eu sunt mai degrabă un tip de tip bail-in decât bail-out. Bine, avem patru vorbitori care doresc să intervină. Pune, ascultăm toate întrebările și răspundeți după aceea dacă sunteți de acord, pentru că trebuie să ne încadrăm în timp. Avem și o reuniune a coordonatorilor imediat. Așa că are cuvântul domnul Sarianopoulos. Un minut fiecare întrebare, vă rog, maxim. Programul de ajustare pentru Grecia și cele mai bune practici. Domnule președinte al Eurogrupului, în Grecia, muncitorii știu foarte bine că guvernul la putere acum din Grecia e de acord cu mai multe tăieri la salarii, dar atât dumneavoastră cât și guvernul din Grecia pentru a-i păcăli pe muncitori, vorbiți de achiul european și cele mai bune practici. Iar domnul Moscovici, și am răspuns la acestuia aici, vorbea despre negocierile colective și faptul că trebuie să țină cont de situația economică proastă din Grecia și reformele structurale care nu doar în Grecia, ci și în Franța și Italia au dus la tăierea salariilor. Domnule, într-un, uh, într-un răspuns uh, scris la o întrebare de-a mea, mi s-a spus că contractele colective, negocierile colective, trebuie să țină cont de productivitate. Fiecare companie, când îi uh, scade productivitatea, trebuie să taie salariile. Adică totul merge foarte bine cu sistemul de investiții, însă cele mai bune practici înseamnă și mai multe tăieri de salariu. Domnul Wolf e acum pe lista mea. Mulțumesc, mulțumesc, domnule președinte. Ne spuneați despre faptul că e pozitiv lucrul că creșterea economică din Uniunea Europeană, dar aveați și îngrijorări legate de economia europeană în ceea ce privește creditele neperformante și faptul că doar cinci țări au un aspect pozitiv în ceea ce privește calculele pe care le faceți dumneavoastră pentru statele din zona euro. Brexitul se apropie, va fi anunțat săptămâna viitoare de teresa May și dumneavoastră vă veți prezenta documentele în fața Consiliului la data de 7 aprilie. Când veți prezenta planurile bugetare în acel Consiliu? Veți aduce dovezi că țările care se pregătesc de Brexit, în acestea, realitatea economică care vor avea de-a face ele, costurile economice care credeți că vor exista, pentru că ne spuneați ieri că nu ați, nu ați văzut nimic real din partea guvernului britanic în ceea ce privește costurile Brexitului. Există așa ceva pentru statele din uh, zona euro în ceea ce privește complexitatea acestui proces? Mulțumim, domnul Bernd Loche, ale cuvântul acum. Domnule Dijsselbloem, Vă vorbesc în limba germană. În comentariile dumneavoastră pentru Grecia vorbeați despre, nu ați vorbit despre bilanțurile de performanță care s-au dezvoltat pozitiv pe termen scurt, însă din 2015 au intrat din nou în, pe negativ. Există din nou un deficit bugetar și Grecia nu mai face față concurenței. Dacă sunt bune previziunile optimiste ale Comisiei și Grecia va începe să crească, atunci ar trebui să ne așteptăm ca și importurile în Grecia să crească și atunci bilanțul va fi în continuare negativ. Și atunci, cum credeți că Grecia va putea să avea un sold al bilanțurilor care să fie legat de creșterea economică? Acum Ramon, domnul Ramon are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Dijsselbloem, bun venit în acest parlament, eu vin din Barcelona și am ascultat pe colegii mei spanioli, am văzut cât s-au agitat în ceea ce privește cele spuse de dumneavoastră despre femei și vin. Poate data viitoare, când cuvintele dumneavoastră vor fi transpuse astfel, probabil a fost o greșeală, dar poate data viitoare veți spune nu puteți să cereți solidaritate și apoi să cheltuiți banii pe aeroport, fără, aeroporturi fără avioane, trenuri de înaltă viteză fără călători, ceea ce am văzut noi, catalanii, în ultimii ani în Spania. De aceea suntem atât de nemulțumiți nemulțumiți de ceea ce se întâmplă, așa că poate data viitoare veți avea mai multe argumente pentru a vorbi de cum cheltuiește Spania fără, banii fără să existe impact economic, creștere economică, construind aceste trenuri și așa mai departe. Și mult noroc în munca dumneavoastră. Nu a fost o întrebare aceasta, domnule Blumun. Mulțumesc foarte mult! Prima întrebare avea de-a face cu Grecia și spuneați că atunci când spunem că Grecia ar trebui să-i se permită să folosească cele mai bune practici din UE în ceea ce privește negocierile colective, că asta înseamnă de fapt tăieri de salariu, că îmbunătățirea productivității e imposibilă în economia grecească în ultimii ani. Eu nu văd de ce așa ceva ar trebui să fie adevărat. Nu cred că practicile europene arată faptul că negocierile colective duc la tăieri salariale. Așa că eu sunt convins că așa ceva nu e adevărat. Apoi, în al doilea punct, costul Brexitului. Brexitul e o idee groaznică, va duce la costuri pentru a aproape toți dintre noi, cu cât mai puternice relațiile comerciale, cu atât mai mare prețul de plătit. Toți va trebui să ne pregătim, cu toții va trebui să ne pregătim pentru acest eveniment. În țara mea, S-au făcut niște calcule în ceea ce privește cât ne va costa din punct de vedere al creșterii economice pe termen lung și e o sumă destul de mare și mă aștept ca același lucru să fie valabil pentru întreaga Uniune Europeană. Va trebui să ne pregătim. E o idee proastă, n-a fost ideea mea, însă trebuie să-i facem față. Da, e nevoie de realism din partea tuturor, însă am auzit mai mult realism pe partea europeană față de cea britanică, îmi pare rău. Apoi, în ceea ce privește îmbunătățirea bilanțurilor comerciale pentru Grecia. Ajung la argumentul următor. Dacă se poate ca Grecia să devină o economie mai puternică, dacă poate să devină competitivă pe anumite sectoare economice în cadrul zonei euro. Eu cred că e posibil, însă va fi nevoie de ajustare, ajustarea economiei, va fi nevoie de atragerea de investiții, de reconstruirea încrederii pe partea investitorilor, a companiilor, să existe oportunități în Grecia pentru investiții, să existe un uh, climat politic stabil, să nu existe corupție, să existe un sistem fiscal echitabil, să existe predictibilitate și felul în care guvernele abordează sectorul privat. Astfel s-ar uh, crea un mediu de afaceri mai propice, însă e nevoie de multă muncă. Cred că suntem de acord pe acest ultim punct. Apoi, un ultim punct legat de Spania, țin cont de ce ați spus, însă observația mea nu avea de-a face cu nici o țară în special, ci era vorba de un principiu, de ce e nevoie pentru a consolida Uniunea Monetară. Vă mulțumim, domnule președinte, a fost o plăcere să fiți alături de noi, vă mulțumim pentru răbdare și pentru răspunsurile la întrebări. Ați primit o serie întreagă de întrebări diferite în această după-amiază. La diverse nu am nimic pe listă, ne vom întâlni mâine dimineață la ora 9, așa că vă rog să, să vă alăturați. Re- închidem reuniunea și rog pe toți cei care sunt invitați și cei care nu participă la reuniunea coordonatorilor să părăsească sala cât de repede ca să putem continua. Vă mulțumesc, reuniunea e închisă.